informat și am fost rugat să, fac, să dau o declarație în legătură cu un eveniment extrem de uh, trist. Și cu acordul dumneavoastră trec la această declarație. Cu mare tristețe și consternare am aflat de, despre evenimentul dramatic de la Vinende din Baden-Württemberg, în Germania, unde în mod cât se poate de tragic, uh, în școala reală Albert Willer au fost uh, uciși 15 oameni. Atentatorul, un fost elev al școlii în vârstă de 17 ani, și-a luat viața după ce a ucis, uh, și-a ucis victim, victimele. De asemenea, au fost uciși în urmărirea atacatorului, în dreptul unui supermagazin, doi polițiști. Exprim Uh, condoleanțele mele familiilor și prietenilor victimelor acestui sângeros atentat. Victimele sunt uh, elevi uh, nevinovați, respectiv trei profesori ai acestei școli. Tragedia aceasta are loc după, la șase luni după uh, un incident similar din Finlanda. Este datoria noastră ca politicieni responsabili ai Uniunii Europene ca în statele membre să facem tot ce ne stă în putință pentru ca aceste fapte să poată fi recunoscute uh, și preîntâmpinate în cea mai mare pos- măsură posibilă. Suntem șocați și de uh, recentul uh, incident similar din Alabama, în Statele Unite ale Unii Americii, unde un uh, Uh, atentator a ucis 10 persoane înainte de a-și lua viața. Ne exprimăm uh, solidaritatea cu victimele, cu uh, familiile victimilor, victimelor acestor atentate și vă mulțumesc pentru păstrarea unui moment de reculegere în memoria acestor victime. Ich danke Ihnen. Vă mulțumesc. Mesdames et Messieurs, après cette annonce dramatique, nos travaux reprennent. Doamne și domnilor, după acest anunț dramatic vom relua procesul verbal de, din ședința de ieri a distribuit. Dacă cineva are vreo observație în legătură cu acesta,